Colleagues, ladies and gentlemen, can I bring the meeting to order? It is five past three. now. Dragi colegi, aș vrea să începem întâlnirea pentru că este 15 uh, și 5. Vreau să răspund venit celor 30 de vizitatori care sunt uh, membri de la Partidul Liberal din Germania și care sunt prezenți la invitația domnului Peter Reimers, le urăm bun venit la comisia noastră. Sper că o să vi se pară rodnică. Primul lucru pe care îl veți observa este că în general, membrii din nordul Europei ajung la timp și cei din restul Europei uh, sunt pe undeva, plutesc în aer. De aceea, în ciuda faptului că a început, uh, a trecut ora de 5 minute, nu sunt mulți delegați și deputați în sală. Mai întâi vom adopta ordinea de zi, asta putem să facem foarte bine. Al doilea punct, adoptarea proceselor verbale a reunii noastre din 30 ianuarie, 10, 11 februarie și 20 februarie. Toată lumea este mulțumită. Acum trecem la punctul 3, accesul la piața serviciilor portoare. Știți că votul a fost amânat. Domnul Fleckenstein vă va explica de ce președintele a luat această hotărâre, dar aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, acest pachet eh, portoar 3, cum este el greșit numit, din păcate, nu ne-a, complicat, eh, nu ne-a simplificat situația, chiar ne-a complicat. Am fost, eh, am vizitat câteva porturi, am avut un schimb de experiențe și o, adeoare, o audiere cu porturile britanice, finlandeze și altele. Am avut consultar cu ESPO, cu armatorii, cu asociațiile de profil, cu sindicatele și în, cad, în cursul consultărilor cu Comisia am găsit o serie de compromisuri. Un echilibru între marjă de manevră și transparență, între limitările uh, uh, numărului de uh, operatori portuari și accesarea fondurilor structurale. Am inclus unele standarde minime și am încercat să găsim soluții pentru uh, limitarea birocrației. În acest sens vreau să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră și celor de la DG Move pentru uh, contribuția lor constructivă și plină de disponibilitate. Din păcate însă, săptămâna trecută la Strasbourg am constatat că raportul nu va putea fi finalizat în această perioadă de legislatură. Și asta din două motive. Mai întâi, pentru că n-am găsit un, n-am ajuns la un compromis uh, privind capitolul de acces la piața uh, Comisia deja a scos din domeniul de aplicare uh, serviciile pentru pasageri și, în plus, între raportori și raportori de umbră, dar și în grupurile politice au existat și au prevalat în continuare diferențe de, în, în opinii care nu au putut fi surmontate o încheiere a raportului fără un compromis pe acest element care este totuși esențial pentru regulament uh, nu putea fi uh, uh, finalizat pentru că ar fi compromis întregul pachet. Tocmai de aceea am convenit ca acest regulament privind serviciile portoare să fie tratat împreună cu directiva privind concesionările și respectiv directiva, cadrul de reglementare privind uh, subvențiile în uh, urbanism. În ce privește serviciile portoare, uh, situația este cât de cât sub control, dar, dar pentru că nu știm exact ce se întâmplă cu subvențiile, am organizat mai întâi o întâlnire de lucru cu direcțiile generale competente din comisie. Două elemente rămân încă uh, de, de ordinul de, de lămurit. Odată este vorba de uh, niște linii de orientări privind ajutoarele infrastructurale pentru serviciile portoare și în plus uh, pentru uh, portul nu există reglementări specifice de urbanism. Uh, se pare că din 2015 însă va fi cazul. Mai că și această chestiune este pusă sub semnul întrebării, pentru că în ultimele trei ani doar 15 hotărâri judecătorești au pus temeiul unei jurisprudențe în domeniu. În plus, unele statele membre uh, Um, au luat poziție față de um, preconizatele impozite corporatiste. Împreună cu Digi Competiție am încercat să aflăm de ce tocmai acum, în acest moment, se pune întrebarea acestor taxe. N-am primit un răspuns pertinent. pertinent. Ne îngrijorează însă solicitările pentru derogări, Uh, care au fost depuse de operatorii portuari, de uh, organizații de intermediere a personalului, care credem că eludează uh, proiectul inițial al Comisiei. Tocmai de aceea am considerat că proiectul are sens doar dacă știm exact care sunt intențiile Direcției Generale pentru Competiție. Am solicitat am, am scris într-o scrisoare o informare domnului Brian Simpson, președintelui nostru. Uh, dumnealui a retransmis aceste uh, gânduri ale noastre către uh, comisie. Tocmai de aceea, noua comisie de transporturi, care cu siguranță va aborda acest raport, comisia sigur nu se va putea retrage de la acest proiect legislativ care azi mâine împlinește 10 ani, deci, uh, invităm noua Comisie de Transporturi să țină cont de activitatea noastră și să uh, ia niște măsuri și să facă niște pași poate mai rapizi decât am făcut noi în direcția finalizării raportului. Cu siguranță că și în noua comisie va exista o, un grup de discuții care va promova acest uh, pachet. Sper ca acest pachet să poată fi promovat înainte de sfârșitul legislaturii următoare totuși. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dibac, pentru liberali. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am ascultat cele spuse de domnul Fleckenstein Noi eh, am eh, încercat de mai multe săptămâni să o scoatem eh, la capăt cu această propunere a comisiei și la început am crezut că eram pe calea cea bună, însă este evident că trebuie să lucrăm nu doar cu DJ Move, ci și cu alte servicii de la comisie, astfel încât să avem o abordare mult mai în profunzime a acestui dosar și, de asemenea, o abordare multisectorială. Nu cred că va fi ușor să găsim un compromis. Cred că va trebui să îmbunătățim pe cât cu putință marja de autonomie a porturilor, a antreprenorilor. Totuși, cred că ne îndreptăm în direcția cea bună în ce privește aceste aspecte, precum și deschiderea pieței, accesul la piață. Aici nu am reușit să găsim um, o înțelegere. Este însă clar că avem nevoie de o poziție clară din partea instituțiilor europene și există mai multe elemente deosebit de importante cu care trebuie uh, să ne descurcăm, unde avem nevoie de mai multă certitudine juridică, să garantăm o concurență loială atât între porturi cât și în interiorul aceleași port. Există apoi și uh, aspectul dialogului social, unde totul trebuie să fie clar să se știe care sunt regulile jocului în Uniunea Europeană. Să sperăm că în următorul mandat acest dosar va fi prioritar și că se va putea ajunge la un bun compromis în ce privește regulile europene. Este nevoie de aceste reguli europene pentru a oferi porturilor un nivel cât mai ridicat de certitudine juridică. Pentru că să nu uităm că porturile sunt uh, o piatră de temelie pentru economia europeană și trebuie să le creăm condițiile necesare de dezvoltare pentru viitor. Acum domnul Kramer pentru vers. Cred că este a treia oară când uh, abordez acest pachet portuar. Acum când 10 ani când am fost votat pentru prima dată în Parlament, uh, Parlamentul anterior uh, a prezentat, a prelucrat un proiect al doamnei comisar Laialio din Spania, comisar pentru transporturi, pachetul însă a fost respins. Comisia, în primul parlament în care am fost și eu membru, a revenit cu o propunere similară, care din nou a fost respinsă cu o majoritate covârșitoare. Și acum Comisia vine cu al treilea uh, uh, proiect. Uh, e drept ceva mai slăbit în formularea sa, dar practic Comisia se pare că nu se lasă. Și Comisia dorește acum să instituie un nou regim al subvențiilor eh, de stat pentru porturi. Propune o nouă reglementare, dar numai pentru acest sector. Păi nu se poate. Ori, uh, ori fac întâi o, regle, o revizuire a cadrului de reglementare pentru uh, subvenții și apoi revin cu uh, regulamentul privind porturile, ori nu mai fac nimic. Păi, la fel e și cu regulamentul 1370 cu privire la pachetul uh, feroviar. feroviar pardon. Uh, deci comisia practic nici nu s-a gândit care sunt punctele vulnerabile, la ce trebuie să mă gândesc, la ce impact va avea acest uh, element legislativ. O comisie cu atâta experiență în domeniu, care vine în ultima clipă cu un pachet portuar atât de tarat, uh, cu speranța sau cu gândul că vor trece uh, această acest pachet prin Parlament, fără obstacole și fără opoziție, nu știu la ce se gândește. Adică nu știu de ce patru ani Comisia a dormit și vine acum la noi în ultima clipă. Da? Da, nu știu de ce se întâmplă și atunci nici comisia nu are voie să se mire că lucrurile așa se întâmplă. Și vă rog, ă, vă sugerez, ă, onrați membrii ai comisiei care participați aici, să ă, nu faceți la fel în următorii patru ani. Da? Deci ce vreți de fapt? Vreți o revizuire a ajutoarelor de stat pentru porturi? Sau vor, vreți o lege nouă, completă? Sau, nu știu, poate vreți mai întâi să reanalizați realitatea și apoi să vedeți care sunt nevoile specifice ale sectorului. Domnul Bradbon de la Conservator și Reformiști. Domnule președinte, Trebuie să spun că ca niciodată sunt complet de acord cu domnul Kramer. Da, cred că a făcut o greșeală, spune domnul Kramer. Probabil. Răspunde domnul Bradburn. Da, da, odată în cinci ani, dar eu acum chiar uh, sunt de acord cu dumnealui în ce privește uh, comportamentul comisiei să prezinți o asemenea propunere atât de complexă la sfârșitul mandatului, când de deja a fost respinsă în două rânduri într-o altă legislatură. Domnule președinte, chiar și atunci când am făcut primele două tentative cu acest dosar, am spus care erau uh, motivele noastre de nemulțumire și totuși iată că dezbatem din nou și ajungem din nou la această uh, stare de lucruri în care Parlamentul trebuie să spună nu și rare ori s-a întâmplat să spună Parlamentul nu de două ori și Comisia este ca și cum încearcă să ne uh, uh, convingă prin uzură, adică să ne reprezinte același lucru sperând că de data asta vom spune da. Propunerea Comisiei nu poate să fie acceptată și Comisia ar fi trebuit să ia notă de discuțiile noastre precedente și ar fi trebuit să-și retragă această propunere. Oricum, este un regulament de tip soluție universală pentru toi, ceea ce nu poate să fie acceptat pentru că porturile au dimensiuni foarte diferite. Fiecare port, de fapt, este diferit, operează în mod diferit și trebuie în același timp să respecte uh, dreptul concurenței. Nu trebuie să ne fie frică să lăsăm porturile să-și pună la punct propriile lor strategii este până la urmă cea mai bună strategie cu putință și dacă am fi aplicat acest regulament, ar fi produs efecte complet negative. Eu cred că mai degrabă am ajuns la un acord unanim să nu votăm acest raport în această uh, legislatură și mai ales din motivele pe care le-a menționat domnul raportor. E adevărat că avem nevoie de mult mai multe lămuriri, avem nevoie să ne întâlnim cu comisarul responsabil înainte de a putea să facem progrese. Noi am avut uh, senzația că s-a dorit mai mult uh, o încurcare a lucrurilor mai degrabă decât o limpezire a acestora, cel puțin aceasta a fost senzația mea la ultimele întâlniri uh, dintre raportori și raportorii din umbră. Ne putem pune întrebări chiar și ce privește sfera de acoperire a acestui regulament. S-a vorbit despre pilotaj, despre uh, um, felul în care trebuie stabilite um, capacitățile navelor, despre strategiile de afaceri. Aici există puncte foarte divergente în cadrul Parlamentului și, oricum, regulamentul, așa cum este el redactat acum, nu are cum să ne mulțumească pe toți. Domnule președinte, eu salut faptul că nu uh, vom vota și repet faptul că îmi doresc o retragere a acestei propuneri din partea comisiei și dacă nu poate să vină cu una uh, mult mai logică și de mai mult bun simț, atunci să renunțe complet la această idee. Mulțumesc, domnul Riche are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că nu iau cuvântul în numele PP-ului, care deocamdată n-a luat cuvântul, dar poate că o va face, ci vorbesc în nume propriu și personal. Dați-mi voie să formulez două observații de natură mai degrabă generală. Vedem cât este de dificil să adoptăm un cadru de reglementare general, așa cum spunea și domnul Bradbun. Elementele esențiale precum uh, poziția geografică a unui port, sunt greu de reglementat. Și atunci e clar că toate porturile sunt foarte diferite, nu se află pe aceleași rute maritime, nu au aceleași posibilități de uh, lucrări și de reamenajări. Ca atare, este deosebit de dificil să ai un regulament care să le pună pe toate cumva pe picior de egalitate. Este mult mai uh, ușor, poate să fii port la Marea Nordului decât la Marea Neagră. Pentru că situația geografică este destul de diferită. Iată o primă observație. O a doua observație pe care doream să o formulez este că în momentul în care încercăm, prin intermediul acestui nou regulament, să deschidem piața și să garantăm o concurență loială, observăm evoluții interesante de partea armatorilor, pentru că portul își oferă serviciile, dar cui le oferă? Armatorilor. Cred că nu va scăpa faptul că în ce privește uh, transportul de containere, care reprezintă un procent important din uh, activitatea portoară și care ar trebui să uh, crească în următorii ani, ei bine, în acest sector s-a constatat o evoluție recentă către o concentrare a activităților în mâinile a câtorva grupuri și există P6, P3 și P2. P6, de exemplu, regrupează pe principale armatori europeni. Cum spuneam, în ce privește oferta de transport, au avut loc schimbări majore. Și aceste evoluții, cum spuneam, uh, foarte importante în rândul clienților porturilor, uh, s-ar putea să fie cumva o reacție uh, anticipată la efectele acestui proiect de regulament. Deci noi trebuie să fim deosebit de prudenți și să amânăm această discuție și acest vot până la următoarea legislatură. Thank you, Mrs. Meissner, Doamna Găzină Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Pachetul acesta portuar este unul foarte dificil și în urmă, ulterea, ultima legislatură a fost uh, dezbătut, nu cu prea mult succes. În actuala legislatură, Comisia ne-a promis un nou proiect de regulament, Uh, care să fie o variantă optimizată a celui precedent, uh, pentru că uh, provin din Hamburg, eu știam că așa ceva nu este util, cel puțin este, nu, nu este oportun în acest moment. Mă rog, eu mă bucur că această propunere este cât de cât diferită de cea precedentă și nu cred că Uh, pot să fiu așa de radicale pe când domnul Kramer și alții care au spus că totul e la fel ca în trecut și că ar fi putut rămâne acolo la coșul de hârtie acest nou proiect de regulament. Nu, eu cred că Comisia s-a, și-a făcut uh, unele gânduri în legătură cu creșterea traficului naval, de, în legătură cu posibile soluții, unele mai universale decât altele, uh, și cu siguranță că a încercat să imagineze unele, unele elemente care, uh, dincolo de diferențele regionale, pot um, fi utilizate pentru a oferi certitudine în planificarea investițiilor portoare pentru operatori, dar care în același timp să ofere și un element de competitivitate securitate față de alți actori uh, portuari. Pe lângă elementele de securitate portuară care nu trebuie nici ele neglijate. Acum, uh, ce intră, ce nu intră în domeniul de acoperire, de, de punere în aplicare, asta este cu totul altceva. Uh, știu că domnul Teologite s-a făcut foarte multe vizite în diferite porturi, deci nu, nu pot să nu nu laud activitatea comisiei și acolo a fost domnul Feckenstein în vizită în porturi, a fost și domnul Teloghides. Deci eh, trebuie să recunosc faptul că ehm, comisia a încercat să facă ceva nou, să propună ceva care să vină în întâmpinarea ehm, comerțului eh, portuar și activității portoare în general. Faptul că aceste eh, subvenții pentru porturi nu mai fac obiectul activității noastre în Comisia TRAN este regretabil Uh, și nu face deloc mai simplă treaba, pentru că acum trebuie două direcții generale și două comisii diferite în Parlament să se preocupe de această chestiune. Eu cred că însă propunerea nu este lipsită de speranță și de potențial și uh, tocmai de aceea uh, pe de o parte, sunt uh, de acord cu domnul Fleckenstein că nu trebuie să facem totul pripit acum în ultima clipă. Oricum, nu putem încheia nici negocierile, nici trialogul. Deci, uh, uh, sunt de acord că trebuie să reluăm acest dosar în noua legislatură. Pe de altă parte, cu siguranță că în noua legislatură se va putea face ceva cu acest nou, nou proiect de regulament. Mulțumesc! Domnule Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. În numele partidului meu și al grupului meu politic aș dori să mă alătur propunerii lansate de domnul Fleckenstein. Cred că a făcut o treabă extraordinară și cred că Comisia a făcut greșeala de a demara acest uh, dosar foarte sensibil foarte târziu. Deja de două ori până acum am încercat să redactăm o directivă în acest domeniu și îmi amintesc că în 2009 Comisia a venit cu o propunere care a spus că ar fi bine să avem niște linii directoare în ceea ce privește dialogul social și modul în care putem să ne organizăm acolo. Dar am rămas cu ochii în soare pentru că nu avem aceste rezultate nici acum. Dialogul social a fost cumva redemarat, dar nu știm unde o să ajungă până la urmă. Luna trecută am auzit că actorii implicați nu sunt atât de fericiți de faptul că s-au înregistrat atât de puține progrese și cea mai importantă concluzie este că este extrem de dificil să negociezi și să aprobi o directivă privind porturile dacă nu avem o imagine de ansamblu mai bună a altor uh, subiecte de politică care afectează porturile, spre exemplu concesionările. Deci trebuie să avem o organizare mai bună a porturilor. Dar până avem o imagine de ansamblu mai bună a întregii situații, va fi extrem de dificil să ajungem la o soluție viabilă. Sper că vom putea obține niște rezultate în lunile următoare. Ar trebui să avem un document, un fel de directivă care să ne dau un punct de plecare mai bun în ceea ce privește porturile, astfel încât să le ajutăm să se dezvolte. Dar concluzia mea este că în aceste circunstanțe și având în vedere problemele rămase deschise și timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, nu cred că ar trebui să continuăm. Cred că ar trebui să mai așteptăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să spun câte ceva. Știu că am fost în uh, corespondență cu raportorul de ceva timp și știu că domnul Cumuțachis are cam aceeași părere uh, cu părerile exprimate aici de deputați în cazul acestei dezbateri. Și tocmai de aceea s-a luat decizia să se scoată de pe de zi votul la uh, Uh, sfatul uh, raportorului și al raportorilor din umbră. Și cred că a fost o alegere bună, pentru că dacă ne uităm la ce a spus Filip și alții, dacă ne uităm la propunerile legislative care au fost aduse în fața acestei comisii în ultimele șase luni, vedem că este o listă chiar fenomenală. Al patrulea pachet feroviar, dezvoltarea combustibililor alternativi, NAIADES, uh, Uh, cerul unic european, controlele tehnice periodice, drepturile pasagerilor aerieni și așa mai departe. Și la final uh, pachetul portuar care ne-a fost și el pus pe masă și cred că mesajul trebuie să fie transmis înapoi la comisie. Nu poți să vii la final de mandat cu asemenea uh, regulamente având în vedere cât de puțin timp mai avem la dispoziție, pentru că atunci o să te confrunți cu dificultățile cu care ne-am confruntat la al patrulea pachet feroviar și la cerul unic european și ce s-a întâmplat și aici cu pachetul portuar. Trebuie să spun că atunci când am auzit prima oară de pachetul portuar, Vă reamintesc că eram aici și la primul uh, pachet uh, portuar și la scandalul uh, care a avut loc în Strasburg de la Docher. Al doilea pachet portuar a fost respins. Deci, ca să fim uh, corecți față de comisie, nu au venit cu un pachet identic, un al treilea pachet identic, ci au venit cu un pachet portuar care nu s-a ocupat și de manipulanții de uh, manipulanții de marfă. Deputații au vrut uh, să se scoată și pilotajul, și dragarea, pe atunci nu prea mai rămânea nimic din pachetul inițial. Aveam doar transparența financiară și direcția generală în care Comisia dorea să meargă. Deci cred că decizia de a amâna este o ocazie oferită Comisiei uh, să retragă această jumătate de pachet portuar, pentru că nu poți să ai un uh, uh, pachet portuar întreg dacă nu introduci și uh, manipulanții de marfă. Și înțeleg că încearcă să ne salveze de o a doua răscoală la Strasburg, dar e mai bine să reanalizeze în întregime dosarul și să lase noul Parlament să se ocupe. Punctul cheie pe care l-a ridicat și domnul Fleckenstein este că nu e clar ce DG se ocupă de ajutoarele de stat în acest sector. Nu e clar care sunt obligațiile pentru servicii publice și eu, în calitatea mea de președinte de comisie în care iese la pensie, o să Uh, avertizez uh, următoarea comisie să fie cu ochii pe direcția generală uh, relevantă pentru a vedea cum decid ei să acționeze, pentru că este un domeniu absolut extrem de important pentru noi și toată lumea e cu ochii pe ei, astfel încât trebuie să fim atenți. Deci sunt uh, de acord că decizia luată a fost una corectă și tocmai de aceea am decis să nu mai continuăm în acest mandat parlamentar și vom aștepta să vedem ce se va întâmpla la următorul mandat. Totuși, în cuptoarele democrației uh, ne poate, ni se poate transmite și uh, poziția Comisiei și știu că domnul Fleckenstein o să vină după aia să-i spună cât de mult se înșală, dar nu știu deocamdată acest lucru. Comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Înțelegem că este probabil ultima discuție pe marginea acestei propuneri în acest mandat, așa încât aș dori să Uh, spun câteva lucruri. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor celor care au apreciat uh, eforturile Comisiei și care au avut cuvinte de laudă la adresa mea personal. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să spun că înțelegem problemele cu care se confruntă Comisia TRAN. Subiectul este unul foarte sensibil și asta explică și de ce nu am venit mai devreme cu această propunere. În 2007 am venit cu o comunicare a Comisiei. În 2009 Comisia s-a schimbat, schimbat și a început să analizeze ce urma să se întâmple. Și pentru asta a fost nevoie de ceva timp. Am analizat lucrurile cu mare atenție am fost în vizită acolo, am discutat cu actorii implicați, am avut deci un proces de consultare foarte larg și tocmai de aceea ne-a trebuit uh, destul de mult timp pentru a echilibra ce trebuia să facem între măsuri nelegislative și în 2011 am anunțat uh, revizuirea portofoliului. Deci, acesta este pasul următor într-un uh, mod de a derula lucrurile care era in, inevitabil. Deci propunerea atât de importantă încât nu trebuia să ne pripim în niciun fel. Probabil ați observat că acest lucru a fost subliniat și de mai mulți deputați, că această propunere are foarte puțin în comun cu așa zisele pachete 1 și 2. Ne-am concentrat asupra singurilor două subiecte acolo unde ni s-a părut uh, imperativ să folosim un instrument legislativ. Tot restul, care este descris în uh, comunicarea privind porturile, am uh, lăsat în seama altor tipuri de măsuri neobligatorii. Dar trebuie să înțelegeți că nu este doar o inițiativă aleatorie. Este doar un element al puzzle-ului pe care am început să-l construim prin diverse propuneri Uh, în primul rând, uh, măsuri de infrastructură pe care cu toții, uh, care reprezintă un motiv de mândrie pentru toți europenii atunci când avem o linie directoare pentru rețeaua transeuropeană. Tocmai de aceea am venit și cu o directivă privind concesionarea, am venit și cu dialogul social și acum toate aceste elemente ale puzzle-ului se reunesc. Și aceste două puncte, accesul la piață și uh, transparența financiară, sunt singurele verigi lipsă pentru a încheia uh, sprijinul uh, puternic pe care sugerăm să-l acordăm porturilor. Tocmai de aceea am decis să venim cu acest pachet chiar și în ultima etapă a mandatului, Plecând de la uh, facilitatea Connecting Europe și de la uh, rețeaua transeuropeană, avem 26 de miliarde de euro care sunt alocate aici și publicul european uh, are dreptul să știe în ce condiții vor fi acordate aceste fonduri. Înțelegem că Într-adevăr, pentru unele subiecte n-a fost uh, suficient timp. Există păreri divergente și acest lucru este perfect de înțeles. Uh, am încercat uh, tot posibil și uh, directiva privind concesionarea a fost adoptată în uh, ianuarie de către dumneavoastră și acum știm ce se întâmplă în acel domeniu. Doarele de stat, am avut o audiere specială și vreau să-i mulțumesc Vreau să mulțumesc Comisiei pentru organizarea acestei audieri și în audiere am înțeles că există mai multe moduri de a merge mai departe, jurisprudență, ghidare specială și așa mai departe. Dar ceea ce vă pot spune acum este că, indiferent ce facem, deci orice cale am alege de a merge mai departe în ceea ce privește ajutoarele de stat, transparența este de bază. Dacă vrei excepții, trebuie să ai date fundamentale despre cheltuieli. Dacă vrei jurisprudență, uh, Iarăși trebuie să judeci faptele. Dacă ai linii directoare, tot de la fapte pleci. Și acest regulament nu face decât să acorde niște mijloace autorităților, fie ele naționale sau europene, să evalueze situația. Dacă vrei să uh, ieși din casă, oriunde vrei să te duci, trebuie mai întâi să deschizi ușa. Și exact asta facem și noi cu acest regulament. Pentru că deschidem pur și simplu ușa pentru orice fel de altă inițiativă. Deci orice s-ar întâmpla cu ajutoarele de stat, acesta este primul uh, pas care este absolut esențial. Deci nu trebuie să așteptăm până știm rezultatul final al unui proces care se poate dovedi a fi de durată, ci uh, să facem ce putem face cu ceea ce avem în acest moment. Ați vorbit despre chestionare. Acesta a fost trimis acum din cauza numărului crescând de notificări primite de comisie. E singurul motiv pentru care am considerat uh, că este necesar. Și tocmai pentru că sectorul ne-a cerut uh, niște linii directoare și înainte de a veni cu ceva, trebuie să evaluăm ce se întâmplă. Tocmai de aceea s-a trimis acest chestionar acum. Uh, spuneți că este o alegere nefericită. Nu ni se pare una naturală. Deci, uh, dacă vreți ca Comisia să facă ceva, Comisia trebuie să știe faptele. De ce trebuie să facem asta și pe ce fundamente ne bazăm? Cea mai pozitivă parte a acestei discuții este că uh, Uh, acest Parlament și vreau să mulțumesc în special Comisiei Tran și raportorului dumneavoastră este că au venit cu soluții uh, la unele probleme identificate pe bună dreptate în regulament. Poate unele lucruri nu erau suficient de clare, poate intențiile noastre nu au fost exprimate suficient de clar. Și ceea ce ați făcut dumneavoastră aici a clarificat multe uh, lucruri și s-a ținut cont de acest lucru. S-a clarificat problema transparenței, supravegherii, uh, reducerii poverii administrative, deci toate aceste uh, lucruri au fost clarificate și uh, sunt convins că dacă vom continua vom ajunge la un rezultat foarte bun. Cu siguranță vom avea un subiect interesant de, a dezbate, de dezbatere cu viitorul Parlament și puteți fi siguri că Comisia va păstra ce am uh, introdus în acest text. Așteptăm cu interes să vedem uh, următoarea abordare care va fi luată de Parlament uh, în următoarea legislatură și până atunci uh, colegii din Consiliu continuă cu examinarea propunerii și vă pot asigura că uh, Uh, iau uh, în calcul activitatea Comisiei TRAN. Așa încât uh, în viitoarea legislatură sper să putem avea un text bun pentru a putea lucra împreună, pentru a ajunge la un acord rapid pe marginea acestui, acestei propuneri, care a fost sprijinită de majoritatea colegilor care s-au exprimat astăzi. Mulțumesc foarte mult! Domnule Fleckenstein. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că uh, în multe puncte totuși suntem și de acord. Am convingerea că în noua legislatură nu vom începe de la zero pe acest dosar, ci vom uh, relua uh, deliberările acolo unde le-am întrerupt azi. Pentru procesul verbal, vă rog să consemnați că ceea ce v-am prezentat în uh, specificările mele introductive uh, a fost făcut uh, după ce m-am pus de acord cu domnul Comuțacos, pentru care, care n-a putut să fie aici în sală. Dar am vrut să fie spuse lucrurile astea. Mulțumesc, spune președintele. În acest moment v-aș anunța când are loc votul, dar nu mai votăm. Și acum, dacă sunteți de acord? Trecem la reuniunea organizată în camera, adică aceia care nu mai au îndreptățirea să stea aici, eh, pe aceea îi rugăm să părăsească sala și noi continuăm mai departe.